Colleghi, buongiorno, vi invito a prendere posto in modo tale da poter cominciare una sessione che sarà... Bună ziua, vă rugăm să luați loc. Reuniunea noastră va fi lungă, dar este de o importanță deosebită. Începem cu aprobarea ordinei de zi. Dacă nu aveți obiecții, vă propun să o adoptăm așa cum a fost comunicată. Sunt obiecții? Nu, o considerăm adoptată. Vă amintesc că această reuniune se difuzează în direct pe site-ul web al Parlamentului. Să uh, ne concentrăm pe tema zilei de astăzi, votul asupra raportului intermediar. Domnul Iacolino uh, a prezentat acest proiect pe 18 martie, apoi au fost depuse 644 de amendamente din partea membrilor comisiei și raportorul s-a angajat să realizeze o lucrare care să poată fi împărtășită de toți, a analizat toate amendamentele, s-au elaborat 77 de compromisuri, asupra textului final. Îl rog pe domnul Iacolino, dacă vrea să intervină, nu, atunci putem trece direct la vot. Să începem votarea. Vă invit să introduceți cartela de vot în aparat. Va fi vot electronic. Domnul Ott ehm, mă tem că nu am asupra mea cartela. Ah, eu trebuia să-i spun. Trebuia să-i spun. secretariatul îmi spune că votul va fi foarte lung și se va desfășura pe cale electronică, deci dacă aveți amabilitatea să trimiteți asistentul să vă aducă cartela de vot, pentru că toată votarea se va efectua așa. Am trimis deja după ea. Mai doriți câteva minute? Perfect. Domnul Desdemero. Mulțumesc, domnule președinte. Ne așteaptă un vot foarte important și uh, lung, așadar vă propun ca în timp ce domnul Hall așteaptă cartela sa de vot, să poată vota ridicând mâna. În felul acesta vom putea înainta mai rapid. Ok. Da, să începem imediat. Supun la vot amendamentul 242. Deschid votul. S-a închis votul. Amendamentul 242 a fost respins. <clears throat> Supun la vot 243, deschid votul. Închid votul. Amendamentul 243 a fost respins. 244. Deschid votul. Am închis votul. S-a respins. Se pune la vot Amendamentul 245. Se deschide votul. Se închide votul. ...245 a fost aprobat. <clears throat> Supun la vot 246. Se deschide votul. Se închide votul. 246 a fost respins. Supun la vot amendamentul 247. Declar deschis votul. Se închide votul. 247 a fost respins. Pun la vot amendamentul 248. Se deschide votul. Se închide votul. S-a aprobat. Pun la vot 318. Deschid votul. Pun la vot amendamentul 249. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. Pun la vot amendamentul 250. Deschid votul. Se închide votul. S-a respins. Trecem la compromisul numărul 1 două voturi separate. primul, paragraful A, se cere suprimarea unor cuvinte. Calls on the Commission. Deschid votul, închid votul. S-a aprobat. A doua parte se cere adăugarea unor cuvinte. Nu, acesta decade. Deschid votul, închid votul, s-a aprobat. Alt vot pe părți, tot în interiorul compromisului 1. Prima parte cere suprimarea unor cuvinte de la which should include până la Power of Intimidation. Deschid votul, închid votul. S-a aprobat. A doua parte se cere adăugarea cuvintelor which should include inter alia power of intimidation. Deschid votul. Închid votul. Aprobat. Trecem acum la compromisul numărul 2. Declar deschis votul. Închid votul. S-a aprobat. Ă, trecem la amendamentul 269. Îl pun imediat la vot. Deschid votul. Amendamentul 269. S-a închis votul. 269 a fost respins. Pun la vot amendamentul 270. Deschid votul. Rectific. Nu se votează pentru că este un amendament lingvistic. trecem la compromisul 3, pe care îl supun la vot. Deschid votul, compromisul 3, închid votul, s-a aprobat. Pun la vot amendamentul 272. Declar deschis votul. Închid votul. S-a aprobat. Trecem la compromisul 4. Declar deschis votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Trecem la amendamentul 279 pe care îl supun la vot. Să închis votul. S-a aprobat. Supun la vot compromisul 5. Declar deschis votul. Închid votul. S-a aprobat. Trecem la amendamentul 284. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a respins. Supun la vot amendamentul 285. Deschid votul. Închid votul. 285 a fost respins. Pun uh, acum la vot amendamentul 286. Închid votul. S-a aprobat. Amendamentul 287. Deschid votul. Se închide votul. S-a respins. Supun la vot amendamentul 288. Deschid votul. Se închide votul. S-a aprobat. Amendamentul 289. Se deschide votul. Se închide votul. S-a aprobat. Compromisul 6. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Trecem la amendamentul 298. Des, clar deschisă votarea. Se închide votul. S-a respins. Supun la vot amendamentul 300. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 626. Se deschide votul. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la amendamentul 301. Declar deschis votul. Se închide votul. A fost aprobat. Amendamentul 302. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. Pun la vot amendamentul 303. Declar deschis votul. Se închide votul. A fost respins. Pun la vot amendamentul 304. Se deschide votul. Se închide votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 305. Declar deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 306. Declar votul deschis. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la amendamentul 307. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul 308. Deschid votul. Închid votul. S-a aprobat. Amendamentul 309. Deschid votul. Închid votul. S-a respins. Supun la vot 310. Declar votul deschis. Închid votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 311. Se deschide votul. Închid votul. A fost aprobat. Supun la vot amendamentul 312. Se deschide votul. S-a încheiat votarea. S-a aprobat. Pun la vot <clears throat> amendamentul 313. Se deschide votul. S-a închis votul. A fost respins. Pun la vot 314. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem acum la amendamentul 315. Declar deschisă votarea. S-a închis votul. S-a aprobat. Pun la vot amendamentul 317. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Pun la vot 316. Deschidem votul. închis. Am închis votul. S-a aprobat. Trecem la compromisul 7. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a aprobat și trecem acum la amendamentul 329. Deschid votul. Declar închis votul. A fost respins. Trecem la compromisul numărul 8. Compromisul 8 Eh, se referă eh, la eh, text. Pun la vot compromisul 8. Declar votul deschis. S-a închis votul. A fost aprobat. Prin urmare, trecem la amendamentul 339. Deschid votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul următor, 340 și 341, pentru că sunt identice, deschid votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 342. Deschid votul. S-a încheiat votarea. A fost aprobat. Trecem la compromisul 9. Declar deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem la amendamentul 346. Vot deschis. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem la Amendamentele 347 și 348, identice, le votăm împreună. Deschid votul. S-a închis votul. S-au aprobat. Pun la vot amendamentul 349. Nu, acesta a decăzut. Trecem la amendamentul 350. Deschid votul. 350, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem acum la compromisul numărul 10. Deschidem votul. S-a încheiat votul. A fost aprobat. Trecem la Amendamentul 356. Supun la vot. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem la 360 acum. Am deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Uh, domnul Iela Sender. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a discuta despre compromisul 11 și al vota din partea domnului Iacolino, doresc uh, să spun că grupul meu parlamentar m-a rugat un lucru și anume uh, amendamentele de compromis nu sunt de aceeași părere cu ceea ce s-a spus și anume 395, 397 și 398, aceste amendamente nu sunt acoperite, respectiv 402, unde este vorba de protecția victimelor și măsurile care sunt luate în ceea ce privește protecția victimelor. Considerentele au fost formulate și este vorba despre protecția victimelor, însă, în ciuda acestui lucru, noi am dorit ca compromisurile să conțină mai mult, nu numai o simplă referire referitoare la protecția la frontieră. De aceea, um, grupul meu parlamentar dorește ca, în ce privește aceste amendamente, să se voteze separat. Compromisul pare să acopere toate aceste amendamente, însă uh, se observă că uh, propunerile pe care le-am prezentat noi pentru protecția victimelor nu sunt suficiente. Vorbim de 395, 397, 398 și uh, 442. Mulțumesc! Grazie onorevole am avem ricevuto... Mulțumim! Uh, secretariatul a primit deja aceste indicații. Vom vota compromisul și vom trece imediat la votarea amendamentelor pe care le-ați semnalat. Trecem așadar la compromisul numărul 11, declar votul deschis. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem așadar la amendamentul 364 pe care îl supun la vot. Declar votul deschis. 364 364 374. E 374. E unul din amendamentele semnalate de doamna Iala Sender. Problema este că nu e numai uh, ceea ce uh, decurge din compromis Eh, eu sunt intransigentă și cer votul tuturor amendamentelor privitoare la protecția victimelor. 395 eh, până la 442, care apar mai departe în lista de vot și sunt previziuni eh, privitoare la protecția victimelor și cer uh, votarea tuturor amendamentelor care privesc măsurile de protecție a victimelor. Președinta, acum e limpede. Acum trecem la compromisul 12. Declar votul deschis. Am închis votul. S-a aprobat. Acum Compromisul 13. Supun la vot, declar votul deschis. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul 388. 388. Declar votul deschis. S-a închis votul. Da? A votat toată lumea? Putem să încheiem votarea? Amendamentul 388 a fost respins. Trecem acum la 389. Declar deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 390, 390. Declar deschis votul. S-a închis votul. 390 a fost respins și trecem la 394. clar votul deschis. 394. S-a încheiat votul. A fost aprobat. Acum votăm cum a cerut doamna Ayala Center. 395. Declar deschis votul. Se închide votul. A fost aprobat. Trecem la 397. Deschid votul. A fost respins. Trecem la amendamentul 398. De se deschide votul. A fost aprobat? Nu? A, a fost aprobat, spune președinta. Acum Acum trecem la votarea compromisului 14. Declar votul deschis, compromisul 14. S-a închis votul. A fost aprobat. Și trecem acum la amendamentul 403. Declar votul deschis, amendamentul 403. S-a închis votul. fost aprobat. Trecem acum la compromisul numărul 15 pe care îl pun la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost votat compromisul 15, care a fost aprobat. Amendamentul 408. 408. Deschid votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Pun acum la vot două amendamente identice, 409 și 416. S-a deschis votul. 409 și 16. Declar închis votul. Au fost respinse. Supun la vot amendamentul 410. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ați votat? Putem să închidem? A fost aprobat. Amendamentul 410, 411. 4-1-1 S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul 413 deschide votul. Se închide votul. și revin uh, pentru că am uh, neglijat să votăm un amendament. 413 a fost aprobat. Revenim, ne întoarcem înapoi la 412 pe care îl pun acum la vot. S-a închis votul. A fost respins. Trecem acum la amendamentul 415 pe care îl supun la vot. Am deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Supun la vot 417. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Supun la vot amendamentul 418. 418 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Supun la vot amendamentul 419. Deschid votul. S-a închis votul. Trecem acum la 421. Deschid votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Suntem acum la compromisul 16. S-a cerut vot pe părți. Prima parte, cu excluderea cuvintelor suggest promoting the teaching până la transnational cooperation. Supun la vot această primă parte. Deschid votul. Închid votul. S-a aprobat. A doua parte propune adu, uh, adăugarea unor cuvinte. Suggest promoting. Deschid votul. Închid votul. S-a aprobat. Trecem la amendamentul 422, nu, mă, președinta se corectează, se trece la amendamentul 427. A fost aprobat. Acum se supune la vot amendamentul 428. Se deschide votul. Se închide votul. a fost aprobat. Supun la vot amendamentul 429. Declar deschis votul. Închid votul. Amendamentul a fost aprobat. Trecem la compromisul 17. Deschid votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem la amendamentul 434. S-a deschis votul. 434. Votul e deschis. S-a închis votul. A fost aprobat. Punem la vot amendamentul 435. 435. Declar deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 435 a fost respins. Domnule Maier, celelalte amendamente au decăzut după aprobarea compromisului 17, de aceea am trecut direct la 434, spune președinta am adresat doar întrebare referitoare la alte uh, amendamente 430, 431, 432. La noi pe listă se, uh, sunt menționate ca fiind compatibile și nu le-am votat. Eu doar întreb dacă este, cum spuneți dumneavoastră, sigur nu este nicio problemă, dar voiam să verific această informație. Uh, amendamenti sunt... Acele amendamente au decăzut cu toate pentru că a fost adoptat compromisul. De ce am trecut direct la 434? Supun la vot amendamentul 436. 436. Declar deschis uh, votarea. 436. S-a închis votul. S-a aprobat. Mergem la 437. 437. Declar deschis votul. Se închide votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 438. Declar deschisă votarea. S-a închis votarea. Amendamentul a fost respins. Se pune la vot amendamentul 439. Se deschide votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Trecem acum la compromisul 18 pe care îl supun nu, se corectează președinta. Secretariatul îmi sugerează să votăm amendamentul 441. 441. Se deschide votul. Se încheie votul. S-a aprobat. Acum trecem la compromisul numărul 18. Se deschide votul. Închid votul. S-a aprobat. Trecem la amendamentul 442 pe care îl pun la vot. Votul e deschis. Se închide votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 443. Se deschide votul. Se închide votul. a fost aprobat. Următorul, 444, se deschide votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul 447. Declar votul deschis. S-a închis votul. Acum pun la vot 451. Declar votul deschis. Trebuie votat pentru că există o incompatibilitate cu celălalt amendament și trebuie să alegem o versiune. Devo porre in votazione l'emendamento 451. È linguistico, però siccome... Supunem la vot amendamentul 451. Există o discrepanță cu cel de-al doilea amendament și va trebui să vedem uh, asupra căruia ne decidem. Așadar, votăm mai întâi uh, 451. Votul este închis, 451 se adoptă. Ajungem la compromisul 19. Votul este închis. Se adoptăm. Trecem mai departe la amendamentul de compromis 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptăm. Cu aceasta trecem la amendamentul de compromis 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 468. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 469. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem.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 Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 472. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 474. S-a solicitat vot separat pe trei părți. Votăm prima parte. Prima parte. Aici trebuie adăugat ceva. De la recommends până la bank. Votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votăm uh, referitor la adăugirea and business. Votul este închis. Se respinge. Cea de-a treia parte, ultima parte, și aici trebuie adăugat ceva, și anume calls on member states până la procurement. Votăm, votul este deschis. Votul este închis. Cea de-a treia parte se respinge. Doamna Vaselina, doriți să ia cuvântul, vă rog. Da, ceea ce doream să spun uh, se referă la 475 și anume aici uh, cuvântul decisiv ar trebui eliminat. Există obiecții împotriva introducerii acestui amendament oral, domnule Newton. Uh, a solicitat ceva referitor la un amendament pe care tocmai l-am votat. 474, tocmai am votat. Nu, nu. Solicitarea a fost făcută... Doamna Vaselino a făcut o solicitare referitor la 475. Deci dacă nu există obiecții, votăm. Votăm cu acest amendament oral introdus. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 22 și votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 485 Votul este deschis. Votul este închis. A votat toată lumea? Se adoptă. 485 se adoptă și trecem la 486. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și cu aceasta ajungem la amendamentul 495. Votul este deschis. 495. Domnul Iacolino este încercuit de femei și cred că este un pic distras din această cauză. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum la 496. Votul este deschis. Votul este închis. să adoptăm. Trecem la următorul amendament, 497. Votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm. Amendamentul 498. Votul este deschis. Votul este închis. Și cu aceasta ajungem la 499. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 500. 500. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul se respinge. Trecem acum la amendamentul 501. Și aici s-a solicitat vot pe părți. Votăm pe prima parte. Aici este vorba despre o adăugire de la supports până la training of civil servants. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. să adoptăm. Votăm acum cea de-a doua parte. Și aici este vorba despre o adăugire de la independent până la civil servants. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Partea a doua se respinge. Trecem la amendamentul 503. Votăm. Votul este deschis. 503. Votul este închis. Amendamentul 503 se respinge. Votăm acum la amendamentul 504. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Ajungem la compromisul 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la compromisul 25. Votăm așadar pe marginea compromisului 25. Votul este deschis. Compromisul 25. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la compromisul 26. Votăm. Votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. Trecem la compromisul 27. Votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 521. Votăm la amendamentul 521. Votul este închis. Se respinge. Trecem la amendamentul, la compromisul 28, îmi scuze. Votul este deschis. Amendamentul de compromis 28. Votăm. Votul este închis. Se adoptă. Astfel ajungem la compromisul 29. Votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 536. Votul este deschis. Amendamentul 536. Votul este închis. Se respinge. Supunem la vot amendamentul 537. 537. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum uh, pe marginea a două amendamente, 238 și 539. Votăm uh, împreună, la comun, votul este deschis. Votul este închis. Să resping. Trecem acum la compromisul 33. Compromisul 33, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta trecem la compromisul 30. Votăm, votul este deschis. Treizeci. Compromisul 30. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 548. Votăm pe marginea amendamentului 548. Votul este deschis. Votul este deschis. 548. A votat toată lumea? Votul este închis. Să respingem. Trecem la amendamentul 549. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Votăm la amendamentul 550. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 551. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 552. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 553. Votul este deschis. 553. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul de compromis 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul de compromis 32. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 32 se adoptă. Ajungem la amendamentul 572. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis 34. S-a făcut solicitarea de vot pe părți, două părți. Votăm referitor la prima parte. Aici trebuie elimina, eliminate niște cuvinte și anume de la offering până la offense. Votăm pe marginea primei părți, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum referitor la cea de-a doua parte și aici este vorba despre o completare de la offering până la offense. Votăm. Uh, doamna Macovei, uh, ați dorit să interveniți? Nu. Bun, deci votăm referitor la cea de-a doua parte. Votul este închis. Seconda parte. Cea de-a doua parte se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 581. Votul este deschis. Votazione chiusa. Votul este închis. Se respinge. Supunem la vot compromisul 35. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la compromisul 36. Compromisul 36, votăm, votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 36 se adoptă și supunem la vot amendamentul 500. 92. Votul este deschis. Votăm 592. Votul este închis. Se respinge. Trecem la următorul amendament, 593. Votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 500. Nu, 594 devine caduc și trecem la compromisul 37. Votăm, votul este deschis. Compromisul 37. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta trecem la amendamentul 596. 596. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 597. Votul este deschis. Votul este închis. se respinge. Supunem la vot amendamentul 598. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Supunem la vot amendamentul 599. Votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm. Ajungem la amendamentul de compromis 38. Îl supunem la vot. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și cu aceasta trecem la amendamentul 604. Votăm 604. Votul este închis. Se respinge. 39. Dichiaro aperta la votare. La 39 am deschis votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 610 deschis votul la amendamentul 610. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 618 se deschide votul s-a încheiat, 618, 618. Votul s-a închis. Cum nu există. E un pic mai încolo pe listă. Ați găsit compromisul? Foarte bine. toată lumea, da? S-a adoptat. Apoi, compromisul 40. Am deschis votul. Votul este închis. Se adoptă compromisul 41. Să punem la vot. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Ajungem la compromisul 42. Deschis votul. S-a încheiat votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 424. Deci 624, scuze. Gay Mitchell, doamnă președinte, aș dori să retrag acest amendament. A fost retras și trecem la 630. Deschidem votul. 630 este amendamentul. Domnul Sondergaard. Votul s-a închis este respins. Amendamentul 635. Deschidem votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 636 a fost retras. Trecem la 637. Votul este deschis. Votul s-a încheiat. Se respinge. Supunem apoi la vot amendamentul 638. Deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la 639. Votul este deschis. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la 640. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la compromisul 43. Să punem la vot. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 643, să punem la vot. Votul s-a încheiat. Se adoptă compromisul 44, vot separat pe două părți. Să punem la vot prima parte cu această adăugare. Salută faptul că autoritățile naționale deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Și a doua parte cu acea adăugare Urges Sports Organizations Protection Mechanism. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul 648. Să punem la vot. Am deschis votul. Deci deschis. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 649, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 650, deschidem votul. 650, s-a încheiat votul, respins. 651, deschidem votul. S-a încheiat. Se adoptă. 652, votul este deschis. S-a încheiat. Se adoptă. 653. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 654. Deschidem votul. totul s-a încheiat. 6, 5, 4. Se respinge. Amendamentul 654 este respins. Doreați să luați cuvântul? Nu? Deci 654 respins. Trecem la 655. Supunem la vot. Am deschis votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 656. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 657. Se deschide votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Ajungem la compromisul 45. Deschidem votul. Propunerea de compromis 45. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Deci ajungem la compromisul 46, votul este deschis, votul s-a închis, se adoptă. Ajungem la amendamentul 668, deschis votul, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 669, am deschis votul, 669. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la amendamentul 670. Am deschis votul. S-a încheiat se adoptă. 671, am deschis votul. Se încheie votarea. Se adoptă. 672, deschidem votul. 672, votul se închide. Se adoptă. 673. Am deschis votul. Se închide. Se adoptă. 674. Deschidem votul. Se închide. Adoptă. Domnul Scott. Cred că am uitat să votăm 663 și 664. Deci se, nu, mai, nu mai votat până 662 și apoi urmau 663 și 664, care nu făceau parte din compromisul 45. Grazie onorevole Boscurta, ha ragione, dobbiamo votare sia l'emendamento. Da, trebuie să supunem la vot 663 și 664. Deschidem votul la 663, votul este deschis. S-a închis votul, se respinge. Și acum supunem la vot 664. Să deschis votul. S-a închis. Respins. Și revenim la șase sute șaptezeci și cinci. Am deschis votul. S-a încheiat. Se adoptă. Apoi 676, deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Și ajungem la compromisul 47. Să punem la vot. Deschidem votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 682. Deschidem votarea. Încheiem votarea. Se adoptă. Ajungem la 683 și deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Compromisul 48. Deschis votul la compromisul 48. S-a încheiat votarea. Se adoptă. 687. Acum deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Compromisul 49. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la amendamentul 695. Deschidem botul. Botul s-a închis. Se respinge. Acum două amendamente identice, 696 și 697. Deschidem votul. Am închis votul se adoptă. Și alte două amendamente identice, 698 și 699, deschidem votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromis Amendamentul 700. Supunem la vot. Deschis votul. Amendamentul 700. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Acum ajungem la compromisul 50. Deschis votul la compromisul 50. Votul s-a încheiat se adoptă. Trecem la amendamentul 706. Deschidem votul. 706. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la 709. Uh, Deschidem 709. Votul s-a încheiat. Se respinge. 710. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se respinge. 711. Deschidem votul. S-a încheiat votarea se adoptă. 712, deschidem votul. S-a încheiat votarea și se respinge. 713, se deschide votul. S-a încheiat se adoptă. 714. Deschidem votul. Se închide. Se adoptă. 716. Deschidem votarea. Se închide votarea. Se respinge. 717. Deschidem votul 717. S-a încheiat votarea. Se adoptă. 718. Deschidem votarea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. 719. Votarea este deschisă. Votarea s-a încheiat. Se adoptă. Compromisul 51. Deschidem votarea la compromisul 51. Votarea s-a încheiat. Se adoptă și trecem la 728. Să punem la vot. Votarea s-a încheiat. Se adoptă. 729, deschidem votul. 729. Votul s-a încheiat. Se respinge. 731. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. S-a respins. 732. Deschidem votul. încheiat votarea. Se adoptă. Trecem la 733. Supunem deci la vot amendamentul 733, deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se respinge. 734, deschidem votarea. S-a încheiat. S-a adoptat. 735. Să punem la vot. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 736. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la 737 și deschidem votul. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Să punem la vot 738. Deschidem votul. S-a încheiat votarea. Se adoptă. 739. Deschidem votul. S-a încheiat votarea. Se respinge. 740. Deschidem votarea. S-a încheiat votarea. Se respinge. Supunem la vot 742. Deschidem votul 742. S-a încheiat votarea. S-a respins. 743. Deschidem votarea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Șapteste patruzeci patru. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. se respinge. Și acum ajungem la amendamentul 1, deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 2, deschidem votul. modul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. Deschidem votul. modul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 4. Deschidem votul. 4. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 6, deschidem votul. Se încheie votarea. Se adoptă. Amendamentul 7. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. S-a respins. 7 e respins. Amendamentul 8. Deschidem votul. Votul s-a închis. Adoptat. Votazione aperta. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. 16. Votul este închis. La 16 se adoptă. Amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 18. Votul este deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Doamne președinte, vă rog, eu aș dori să retrag un amendament, 20 este compatibil cu 19. Bun, mulțumesc, domnule Mitchell. Trecem la amendamentul 21. Supunem la vot amendamentul 21, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 25. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 28. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 29, acesta nu este admisibil și cu acesta trecem la amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 25. Votul este deschis. 52. Încerc scuze. Votul este deschis. Votul este închis. compromisul 53. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 38. Votul este deschis. 38. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 49. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu acesta trecem la compromisul 54. Votul este deschis. Votul este închis. 54, domnule Mincel. Vot. Se adoptă. Amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 55. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 52. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 53. Vot pe părți. Votăm referitor la prima parte cu eliminarea anumitor cuvinte. Votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Votăm acum referitor la cea de-a doua parte la amendamentul 53 este vorba despre o adăugire. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 56. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 57. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 61. Votul este deschis. Amendamentul 61. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 62. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 63. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 65. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 66. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 58. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 59. Votul este deschis. Compromisul 59. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 79. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 80. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 81. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 82. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 83. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 60. Votul este deschis referitor la 60. Votul este deschis. Se adoptă. Amendamentul 91. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 92. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 93. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem la amendamentul de compromis 61. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 100. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 101. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 102. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 62. Votul este deschis. Compromisul 62, încerc scuze. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul de compromis 63. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 64. Aici există o solicitare de vot pe părți. Votăm referitor la prima parte, fără cuvântul terorism. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum cea de-a doua parte cu adăugirea terorism. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 121. Votăm, votul este deschis. Amendamentul 121. Votul este închis. Să adoptăm. Amendamentul 122. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 123. Votul este deschis. 123. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 65. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 65. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 127. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 66. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 135. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 135 a fost respins. Amendamentul 136. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 67. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la amendamentul 140. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 68. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 149. Votul este deschis. 149. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul de compromis 69. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 159. De fapt, două amendamente, 159 și 160, sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul De fapt, compromisul 70. Votul este deschis. Votăm compromisul 70. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 165. Votul este deschis. O sută șaizeci și cinci. Votul este închis. Se respinge. Cu aceasta supunem la vot Compromisul 71, solicitare de vot pe părți, votăm prima parte. Este vorba despre o eliminare, solicitarea eliminării unei propoziții. Votăm vis-a-vis -vis de această primă parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum votăm cea de-a doua parte a compromisului 71. Este vorba despre adăugirea acestor cuvinte. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 177. Votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm Amendamentul 178. Aici este vorba despre un amendament oral. Are cineva obiecții? Nu. Așadar, votăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta ajungem la compromisul 72. Votul este deschis. Amendamentul de compromis 72. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 185. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 186. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 187. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 188. Supun la vot 188. Votul este deschis. S-a închis votul. S-a aprobat. Supun la vot 189. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 73. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Să trecem la amendamentul 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Acum amendamentul 194. S-a deschis votul. 194. Se închide votul. Amendamentul a fost respins. Trecem la compromisul 74. Deschid votul. Compromisul 74. Se închide votul. A fost aprobat scăpat și trecem la amendamentul 204 și 205. Se deschide votul, se votează împreună pentru că sunt identice 204 și 205. Se închide votul, au fost aprobate. Trecem la 206. Se deschide votul. 206. S-a închis votul a fost aprobat. Trecem la compromisul 75, pe care îl supun la vot. S-a deschis votul. S-a închis. S-a aprobat. Atunci supun la vot două amendamente identice, 211 și 212. Votul este deschis. S-a închis votul. a fost aprobată. Acum amendamentul 213 pe care îl pun la vot. S-a deschis. E închis votul. A fost aprobat. Trecem la compromisul 76. Se deschide votul. S-a închis votul compromisul 76. Trecem mai departe la compromisul 77. Declar deschis votarea. S-a închis votul. A fost Aprobat. Trecem prin urmare la amendamentul 230 pe care îl supun la vot. Am deschis. S-a închis votarea. A fost aprobat. 231 s-a deschis votul. S-a închis. A fost respins. Pun la vot 232. S-a deschis votul. S-a închis. A fost aprobat. Se votează amendamentul 233. Vot deschis. Închis. A fost aprobat. Se votează amendamentul 234. 234. Să deschide votul. S-a încheiat operația de vot fost aprobat. Supun la vot amendamentul 235. Votul este deschis. Se închide votul. A fost respins. Trecem la 236. Se deschide votul. Se închide. Amendamentul a fost respins. Trecem la amendamentul 237. Se deschide votul. A fost închisă votarea. A fost aprobat. Trecem acum la 238. Deschid votul. Se închide a fost respins. Trecem la amendamentul 239. Declar deschis votul la amendamentul 239. Am închis votul. A fost respins. Supun la vot amendamentul 240. S-a deschis votul. S-a închis. a fost respins și amendamentul 241, ultimul, deschid votul, deci amendamentul 241. Se închide votul. A fost aprobat. Acum vă cer să votați Uh, rezoluția uh, amendată în felul acesta. Se deschide votul. Se închide votul. Cu 24 uh, pentru, niciun vot nicio abținere, 5 voturi împotrivă. Declar admisă rezoluția. Foarte pe scurt, pentru că mi-închipui că colegii sunt deja obosiți și eu țin să le mulțumesc colegilor, secretariatului și tuturor celor care au contribuit uh, la un lucru care este de bună calitate și asta astăzi uh, stabilește un punct ferm în lupta împotriva mafiei. Vă mulțumesc, ne vedem curând după amiază astăzi. Mulțumim domnului deputat Iacolino. Vă amintesc că la ora 15 deschidem lucrările noastre a Comisiei Interparlamentare cu parlamentele altor state. A cerut să intervină domnul Newton Doan. Doamnă președinte, cred că trebuie să-l felicităm Eh, vă felicităm pe dumneavoastră pentru felul extrem de eficient în care ați condus lucrările. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, spune președinta. Eh, vă mulțumesc, dar m-a ajutat un secretariat excelent, deci mulțumiri tuturor.